Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Allez, on va y aller. Haideți la treabă. Allez, prenez place. Luați loc. Je vais me faire deux micros, voilà. Vorbesc la două microfoane. Dragi colegi, bună ziua. Rentrée des classes. Astăzi începe școala. Și când spunem un nou început, ne gândim și la noi rezoluții. Și anume, să ne propunem să facem ce am făcut și înainte de vacanță. Și anume, să uh, progresăm la Comisia TRAN cu propuneri reale și să ne asigurăm că spiritul plăcut dintre noi și atmosfera de lucru uh, să fie ă, pe potriva ambiției de a răspunde la noi provocări importante, fie că e vorba de încălzirea climatică, de aspectele sociale, de cele economice, de cele tehnologice. Orice ar fi, eu mă bucur foarte mult să vă văd din nou. Arătați bine toți, sunteți bronzați și eu. Haideți să începem acest prim punct cu un vot. Alors, un petit ordre du jour, excusez-moi. Ah, mă scuzați, hai și ordinea de zi. Mai întâi, în această dimineață, vreau să vă spun că punctul 6 se amână și va fi discutat la reuniunea coordonatorilor în detaliu. Și începem votul. Haideți să facem un test mai întâi ca să vedem dacă toată lumea are cartelele. Nu mais ça, on le fera après le vote. Alors, le vote, oui. Il n'y a pas de tra... Nu aveam interpretare în italiană? Unde este cutia cu italiană? Il manque de traduction. Nu avem interpretare în toate limbile. Si, eh? nous n'avons pas tous les langues aujourd'hui. Alors, dans les traducteurs, est-ce qu'il y a des... Avem cumva, printre traducători, spune președinta, persoane care pot să ne traducă în italiană, din franceză și engleză? La germană mi se face semn că nu. La engleză? Nu. La franceză? Arătați cu degetul, spuneți nu. La unguri ne le pare rău nu. La olandeză nu. Le roumains, non. On va tous les faire, c'est super. Le luăm pe rând. E drept că nu avem traducere în luxemburgheză. În spaniolă, nici. Nous n'avons pas la traduction italienne. Nu avem traducerea italiană, spune președinta. Où sont nos collègues italiens? Unde sunt colegii italieni? Alors, les collègues italiens? Colegii italiani. E... Italieni. Haideți să ne străduim? Îmi pare rău, e din cauza sălii și mi se spune că interpretarea depinde de limbile de la coordonator și de limbile vicepreședinților. Așadar, la vot o să avem grijă, o să ne străduim, să ne exprimăm clar ca să nu pierdeți șirul. Și sper ca pe viitor această problemă să nu se repete. Închid votul. Cred că e în regulă și putem să începem. Și votăm bugetul pe 2018. Domnule Toșenovski, avizul dumneavoastră îl votăm. Haideți să începem. Je mets au voix tout d'abord. Alors je vais partir sur le O să vă spun numărul amendamentului, da? 5587 pentru împotrivă abțineri se adoptă 5750 pentru împotrivă abțineri se adoptă 5551 pentru împotrivă abțineri să verificăm pentru că nu e clar. 55-51 s-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Plus 14. 14 pentru 23 împotrivă se respinge. 55-52 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Două amendamente identice, 55-53 și 57-05. Le votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele două, 55-54, 57-06 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Deschidem votul. Ca să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A, se adoptă. C'est la rentrée pour tout le monde. Mă scuzați de prima zi pentru toată lumea. Două amendamente identice, 55-56, 55-57. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cincizeci optzeci pentru împotrivă abțineri se adoptă. 55-81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două identice, 55-58 și 55-82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55-82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. 55-82. S-a deschis votul. Je ferme le vote. S-a închis votul. Vous avez raison, monsieur. Aveți dreptate, domnule Van de Camp, se respinge. Cum adică ca întotdeauna? Haideți să nu începem anul așa. Mai departe. 55-61, identic cu 55-91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, 55-63, 55-78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două amendamente identice, 55-64, 55-79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55-90 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Supun la vot, domnule Van de Camp. S-a închis votul. Amendamentul 55-90 al președintei se adoptă. Mai departe. 55-89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55-70. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55-65 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55-66 pentru. Împotrivă. Cincizeci și cinci, șaizeci și șapte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55-68 pentru, împotrivă, abții. Verificăm. On ouvre le vot. Deschidem votul. Bonjour, monsieur Kuhn, ça va bien? Bună ziua, domnule Kuhn, ce mai faceți? Je ferme le vot. S-a închis votul. Se adoptă. 55-69 pentru împotrivă abțineri se adoptă 55-71 pentru identic cu 55-72 da? pe amândouă le votăm pentru împotrivă abțineri se adoptă încă două. 55-73, 55-92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice. 74-75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice, 76 și 77, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55-84 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 55-85 pentru împotrivă, abțineri, nu se adoptă. Mai departe. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 se adoptă. 20 pentru. 20 pentru. Încerc. Împotrivă. Așa. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă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 Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, prima parte doar. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. 62 se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, 66, 5, spune președinta. Deschidem votul, verificăm. 65, s-a deschis votul, s-a închis votul. 22 pentru, 17 împotriva, se adoptă. E ca, mai de, ca și mai devreme, domnule Van de Camp. 65 se adoptă în toată regula. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot acum întregul text. Deschidem votul. Închidem votul. 39 pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări, domnule raportor!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 reprenons nos travaux. Haideți să începem din nou. Je rappelle que le point 6 à l'ordre du jour. Vă amintesc că punctul 6 de pe ordinea de zi a fost um, amânat. Așa că vom face mai repede raportul privind uh, rețeaua TNT. Acum trecem la punctul 5, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Acest punct de pe ordinea de zi vizează directiva din 2009 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, unul dintre domeniile de acțiune cheie din, pro, um, uh, din această directivă reprezintă decarbonizarea și diversificarea sectorului transportului. Vom înainta un aviz Comisiei ITRE. Am primit circa 200 de amendamente și domnul uh, raportor Bas Eichhout ne va explica despre ce este vorba. Iată că îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să fiu succint, deoarece am discutat deja despre acest uh, subiect. Domnule Vin Van de Camp, se poate să vorbiți puțin mai încet? Vă mulțumesc foarte mult. Întotdeauna domnul Van de Camp ne face probleme. Da, nu e așa, olandezii nu vor niciodată să tacă. Deci este a doua discuție, după cum spuneam. Putem să ne concentrăm asupra amendamentelor. Sunt 222 de amendamente, un număr uh, modest, nu? Pot să vă spun că eu am avut mai multe. Sunt raportor și la Envi, și acolo am 1111 amendamente, deci 1111, iar aici am 222 amendamente. Măcar mi-e ușor să țin minte. Însă dacă analizăm amendamentele, veți vedea că merg în direcții foarte diferite, deci va fi o mare provocare să găsim anumite compromisuri și nici nu avem foarte mult timp la dispoziție. Deci și asta este o provocare suplimentară. Săptămâna viitoare vom avea o reuniune, mai avem o reuniune la Strasburg după aceea și deja vom rămâne aproape fără timp, așa că încercăm să prelungim un pic perioada ca să mai avem o reuniune cu raportorii din umbră, fiindcă cred că vom avea nevoie și de această a treia reuniune. La reuniunea de săptămâna viitoare, intenția mea este să discut cu raportorii din umbră care sunt prioritățile acestora. Deci nu o să vin cu niște prime propuneri de la prima întâlnire, pentru că pur și simplu amendamentele sunt foarte diverse. Așa că întâi vreau să aud care sunt prioritățile raportorilor din umbră. Evident că ar fi de mare ajutor dacă ni s-ar spune acest lucru deja de acum, în această discuție, uh, dar pot să înțeleg și dacă raportorii din umbră preferă să facă acest lucru în reuniunea mai restrânsă destinată numai dumnealor. Aceasta va fi așadar discuția de săptămâna viitoare, după care voi încerca să văd care va fi direcția din compromisuri să vă explic câteva puncte importante pe care le vom discuta. În primul rând, încercăm să ne dăm seama dacă vom avea nevoie de un obiectiv separat pentru sectorul transport, pentru că văd că în anumite amendamente se cere acest lucru. Este posibil să existe tot felul de limite sau subobiective pentru diverse sectoare, și atunci trebuie să vedem dacă ar trebui să avem și un obiectiv general la nivelul transporturilor dar și dacă nu există o pleiadă prea mare de subobiective. În plus, vrem să mai discutăm și despre setarea unor limite pentru culturile alimentare. La nivelul comisiei se vorbește despre diverse limite și există foarte multe probleme care sunt în discuție. Și aici se poate vorbi și despre problema um, durabilității. Cu cât ținem mai mult cont de durabilitate, cu atât mai mult voi înțelege de ce anumiți raportori din umbră vor spune că nu este nevoie de limite sau nu este nevoie să se scadă limita. Și aici aș vrea să aud într-adevăr uh, punctul de vedere al raportorilor din umbră, să văd dacă sunt de acord cu această abordare. De asemenea, alții vor să schimbe definiția uh, biocombustibililor considerați uh, din sursă foarte durabilă. Și aici aș vrea să știu mai exact de ce se dorește schimbarea acestei definiții. Plus, mai este vorba și despre biocombustibilii avansați. Vom discuta anexa 9 și văd că, într-adevăr, există voci care doresc să schimbe anexa 9 și eu sunt absolut de acord cu acest lucru pentru că anumite produse, cum este melasa, se folosesc deja în practici industriale și există o problemă un risc pentru că pot apărea uh, tot felul de efecte de deplasare uh, dacă ele încep să fie folosite și în uh, domeniul transportului. Deci trebuie să facem ceva și la nivelul anexei 9, sprijin această idee, dar nu știu exact ce ar trebui să facem. În ultimul rând, există anumite amendamente care în mod explicit stabilesc o limită zero uh, deci, practic, interzic uh, uleiul de palmier uh, sau um, petrolul. Înțeleg discuția cu privire la uleiul de palmier, dar ideea mea este că dacă vrem să punem o limită zero la anumite produse, uh, la anumite culturi, atunci ne vom lovi și de o discuție la nivel internațional. Deci cred că ar trebui să se stabilească niște criterii care ar trebui să fie pentru toate culturile și să ne asigurăm că uh, Um, uleiul de palmier uh, va, se va lovi de aceste uh, limite care sunt stabilite. Mi se pare mai bine decât să um, stabilim limită zero um, explicit la uleiul de palmier. Dar rămâne să discutăm acest lucru săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului raportor. Am să dau cuvântul în sală acum. Dau întâi cuvântul domnului Salini. Puteți vorbi în limba italiană. Cum doriți. La, la, la... Da. PPE-ul, în ceea ce privește acest uh, proiect de aviz, are o poziție suficient de clară și corespunde poziției pe care o avem uh, pe tema acestui dosar și la Comisia ITRE și la ENVI. Ca atare, aș vrea să fac observații despre trei articole pe care uh, aș vrea să le evidențiez. În ceea ce privește articolul 3, am negociat această țintă de 27 sau 35 sau 45%, depind cifrele de la un grup politic la altul, uh, Obiectivul nostru este ca procentul de 27% să reprezinte un obiectiv corect care să garanteze uh, interesele atât uh, reprezentanților uh, industriei energiilor regenerabile, dar și a celorlalte sectoare industriale energetice din Europa. În aceeași ordine de idei, aș vrea să spun că trebuie să găsim un compromis corect despre uh, țintele de 10% pentru sectorul transporturilor și în ceea ce privește folosirea energiilor regenerabile în acest sector. Noi nu am fi împotriva menținerii acestei ținte de 10%, așa cum a fost ea fixată în trecut, dar îmi închipui că vom avea o discuție cât se poate de constructivă cu raportorul pe această temă. Referitor la articolul 7, care este strâns legat de articolul 25, aici știu că competența este mai degrabă la Comisia de Mediu, dar eu cred că Comisia de Transporturi trebuie să își evidențieze propriile sale priorități referitor la articolul 7. E vorba despre măsurile aferente tranziției de la bio combustibilii de primă generație la cei de a doua generație. Există acest prag de 7% care ar trebui să fie menținut până în 2030. Noi nu avem nimic împotriva acestei perioade de tranziție, dar ne dorim ca această trecere de la o generație la alta de biocombustibil să se facă în mod progresiv. și să sugerăm investitorilor europeni uh, că pot să continue să facă investiții și nu uh, să le dăm uh, um, um, să, prea multă nesiguranță, pentru că altfel ei nu vor mai avea încredere. În urmă cu câțiva ani le spuneam să investească în biocombustibile de primă generație și acum trecem mult prea repede la cei de cea de-a doua generație. Vreau să vorbesc și despre anexa 9, pe care a menționat-o și raportorul. Uh, Credem că un punct convergent ar fi să nu facem ca această anexă, cea cu numărul 9, cum spuneam, să fie mai flexibilă decât este în prezent. În ce privește nutrețurile menționate în anexa 9, ar trebui să ne gândim și la alte situații. S-au menționat și melasa, dar și alte uh, produse um, și să ne gândim și la întregul lanț de producție. Să nu ne amestecăm în filiera de producție, în niciun caz. Iar în ceea ce privește uh, acest subiect, știu că vor exista uh, discuții și cu industria chimică. Da, suntem pentru economia circulară, vrem uh, însă să nu se ajungă la o refolosire a deșeurilor uh, pentru ca ele să uh, ajungă din nou în um, alimentație. Acestea sunt principalele argumente pe care noi le-am inclus în amendamente și vom continua discuțiile cu raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Răvudalon, vă rog. Bună ziua, domnule președinte! În acest dosar atât de important, cred că vom reuși să organizăm reuniuni interesante, utile, cu raportorii din umbră și trebuie să găsim un compromis cât mai uh, amplu pe acest dosar care este foarte larg, dar și foarte important vis-a-vis -vis de celelalte instituții europene. Sper să obținem un uh, document puternic și larg văd că există un consens cu privire la diferențele care trebuie să se facă între diversi biocombustibili și mai ales trebuie să renunțăm la, uh, încet încet la combustibilii care nu sunt durabili, uh, combustibilii fosili, dar mai ales trebuie să avem grijă în acest sens să nu um, afectăm producția de alimente sau, schimbări, sau să nu cauzăm schimbări climatice. Pentru grupul socialilor și democraților trebuie să se țină cont de tipurile de uh, culturi, dar și schimbarea uh, utilizării solurilor și efectele acesteia. Acest lucru a fost subliniat și de raportori și de anumiți raportori din umbră și va trebui să convingem toate grupurile în acest sens. Este adevărat că limitarea comisiilor este, uh, limitarea emisiilor este foarte importantă, dar nu este singurul uh, lucru de care trebuie să ținem cont dacă vrem să fim eficace. S-a vorbit deja despre plafoanele um, a, a carburanților, um, biocombustibililor de primă generație și despre faptul că trebuie să existe uh, niște obligații privind energia regenerabilă în Europa. Este important uh, uh, aici să, vedem, să venim cu o poziție de negociere uh, unitară față de Consiliu, mai ales cu privire la articolul 25. În ceea ce privește agrocombustibilii, trebuie să avem un plafon, dar și o definiție mai clară cu privire la biocombustibilii care sunt considerați curați, mai ales ținând cont de reafectarea terenurilor. Propunerile, uh, uh, problemele care țin de numărarea dublă vor fi rezolvate și ele. Este important să nu fie um, numărat de mai multe ori, de 2, 3, 4 ori uh, um, cantitatea de um, combustibil curați în diverse sectoare. Acest lucru se poate întâmpla în domeniul aviației, de exemplu, și poate să se întâmple din când în când, dar nu trebuie să se creeze astfel efecte uh, negative. Așadar, de acum și până la uh, votare, uh, contez pe reuniunile pe care le vom avea ca să ne punem de acord. Mulțumim, domnule Demesnacăr. Mulțumesc, voi vorbi în limba neerlandeză.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 Cum spuneam, acest aviz este important atât pentru Parlament cât și pentru Comisie și este foarte important să se ajungă de asemenea la un compromis. E adevărat că sunt puncte um, asupra cărora nu am reușit încă să ne înțelegem cu raportorul. Aș vrea să subliniez faptul că unele grupuri politice doresc să se mențină obiective naționale obligatorii. Noi suntem de părere că un obiectiv obligatoriu la nivel european în absența unor uh, obiective naționale obligatorii uh, prezintă mai multe avantaje și, de asemenea, este o garanție a îndeplinirii angajamentelor pe care Uniunea Europeană și le-a luat la nivel internațional. De asemenea, am constatat că unii colegi doresc să se mărească procentele de la 27% până la 30%, unii chiar au cerut 35% pentru obiectivul global fixat la nivelul Uniunii Europene. Noi credem că acest obiectiv global trebuie să fie realist trebuie să uh, nu aducă atingere competitivității industriei europene, pentru că altfel am obține efectul contrar. E bine să fim ambițioși, dar în același timp să dăm dovadă de pragmatism. De aceea noi preferăm ca procentul de 27%, care de altfel a fost adoptat și de Consiliu, să fie cel votat de Parlament. Știm foarte bine că prima generație de biocombustibil este folosită din ce în ce mai puțin, dar tranziția către biocombustibilii de a doua generație trebuie de asemenea să se facă în cele mai bune condiții pentru a nu-i sperea pe investitori. În caz contrar, nu vom mai avea um, sectoare care să dorească să investească în biocombustibili de um, ultimă generație. E foarte bine că Uniunea Europeană dorește să mărească procentul de energii regenerabile folosite în mixul energetic. Oricum vom putea discuta cu tot interesul cu raportul. Euh, Mulțumesc foarte mult, domnule Demesmacher. Acum, domnul Rados, vă rog. Mulțumesc foarte mult, am doar câteva propoziții de spus. Această propunere de directivă propune reducerea de la 7% la 3,8% la nivelul combustibililor de primă generație, dar nu este clar cum se va atinge acest obiectiv iar uh, energiile regenerabile de a doua generație vor uh, înlocui um, energiile regenerabile de prima generație. Cele mai multe amendamente, inclusiv ale noastre, doresc să mențină proporția de energie regenerabilă din prima generație. Este foarte important să se economisească energia cât mai mult știm cum se face producția și nu știm cum se va atinge obiectivul de 3-4% pentru a doua generație. Așadar, pentru a se reduce emisiile de dioxid de carbon, este mai bine să ne concentrăm asupra eficienței energetice decât să eliminăm uh, diverse metode de producție pentru uh, combustibilii de primă generație și cred că pe asta ne vom concentra în discuțiile cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Anderson, vă rog. Bună ziua! Vreau doar să spun că sprijin obiectivele acestui um, proiect de legislație și avem um, obiective foarte uh, ambițioase, indiferent care va fi până la urmă obiectivul final, dar uh, în articolul 2 se vorbește despre faptul că trebuie să existe o definiție a integrării sectoriale, pentru că um, sună bine, dar dacă în legislația europeană nu definim uh, acești termeni și nu subliniem faptul că ne concentrăm asupra surselor regenerabile, cum ar fi hidrogenul, electricitatea, vom avea probleme. De asemenea, există și un uh, lucru fundamental pe care ar trebui să-l subliniem și anume că ceea ce facem noi acum ar trebui să intre sub incidența obligațiilor din tratat, conform cărora trebuie să sprijinim și să protejăm mediul înconjurător orice am face. Așadar, aș vrea să mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru tot ceea ce a făcut. Uh, doamna Ayer Sanders, vă rog. Eu Mulțumesc, doamna președinte. Și eu sunt de acord cu faptul că trebuie să efectuăm revizuirea acestei directive și să mărim obiectivele. Mi-aduc aminte de discuția despre, raportorul, despre raportul pe care l-a scris domnul Turmes și ce am spus la Comisia de Transporturi. Eu știu că domnul Eichhut are cele mai bune intenții, dar eu nu aș vrea să um, arătăm cu degetul uh, anumite um, interese, pentru că nu e ca și cum e o luptă între bine și rău. Nu, sunt uh, interese de o parte și de alta și trebuie să avem uh, un calendar cât se poate de realist. Deci eu nu neg bunele intenții și bunăvoința domnului Eichhut, nu uh, neg nici importanța biocombustibililor, dar să respectăm niște principii și să ne gândim și la politica agricolă comună să nu uh, să um, creeze un amalgam între eforturile pe care um, le cerem um, exploatanților agricoli, între tot ceea ce facem pentru a proteja uh, pădurile și a frâna despăduririle și interesele noastre în domeniul energetic. În ceea ce privește biomasa și folosirea acesteia în sectorul transporturilor. Eu vreau să întreb Comisia dacă acest calendar uh, este adecvat sau dacă nu putem să accelerăm puțin ritmul. De asemenea, vreau să îl întreb pe domnul Aihuc ce crede despre intențiile Comisiei de a folosi, de exemplu, EFSI și de a pune capăt folosirii instrumentelor um, financiare, uh, a unor instrumente financiare la nivel european pentru a um, finanța noile infrastructuri și de a folosi acești bani în sectorul energetic. Iar în ceea ce privește sectorul maritim, eu cred că ar trebui ca măsurile um, care sunt uh, luate pentru acest sector ar trebui să fie mai clare, mai logice, pentru că știm că există un impact și asupra logisticii și asupra sectorului turismului, deci mai rămân multe puncte de discutat, oricum uh, am depus amendamente în acest sens. Da, Mulțumim foarte mult, domnule Nielsen. Vă mulțumesc foarte mult. Vroiam să răspund și eu la întrebarea raportorului dacă ar trebui să avem anumite criterii sau mai degrabă o limită zero la anumite produse. Eu consider că ar trebui să avem niște criterii clare, ambițioase, care să ducă la obținerea unor soluții care protejează mediul înconjurător. Am mai avut tot felul de interdicții în Suedia s-au uh, subvenționat anumite elemente și s-au interzis alte elemente sau produse și s-a dovedit uh, uh, istoric că a fost o abordare greșită. Așadar, cred că ar trebui să avem niște criterii și piața va reuși să rezolve problemele cu ajutorul acestor criterii. De ce spun acest lucru? Eu vin din nordul Suediei unde avem uh, foarte um, terenuri împădurite, foarte uh, ample, foarte vaste și pădurile acestea sunt folosite în domeniul construcțiilor și uh, ca combustibil. S-a făcut acest, se, face, se utilizează în acest sens de sute de ani și urmează să se mai utilizeze tot așa și pe viitor dar este important să se știe ceea ce se face, să se știe care este realitatea care există și este important să se știe și că aceste păduri din nord pot fi folosite pentru înlocuirea combustibililor. Mulțumim, domnule Nielsen. Am să dau acum cuvântul domnului Volpi, care reprezintă Comisia DG Energy. Vă rugăm să ne răspundeți concret la toate întrebările care au fost puse de către colegi, dar și care se pun din punct de vedere al strategiei și al obiectivelor comisiei. Vă mulțumesc, vă rog. Uh, Vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și doamnelor și domnilor deputați care au formulat uh, comentarii, care au depus amendamente pentru a îmbunătăți propunerea comisiei. Noi am citit uh, toate amendamentele depuse și aș avea cinci comentarii de prezentat. Mai întâi, în ce privește ținta pentru energiile regenerabile. Suntem conștienți de faptul că mai multe grupuri politice doresc modificarea acestei ținte, într-un sens sau celălalt, ceea ce nu ne miră. De mai mult timp, Parlamentul și-a dorit o țintă mai apropiată de 30%. Noi am urmărit îndeaproape această dezbatere de la Parlamentul European și am dori să insistăm asupra unui punct. Care este rolul biocombustibililor? Aceștia reprezintă 60% din totalul energiilor regenerabile consumate în uh, Uniunea Europeană, iar până în 2030 această cotă va rămâne importantă chiar dacă va scădea cam cu 15%. <clears throat> S-a vorbit despre limitarea folosirii biocombustibililor și a biomasei în Europa dar știți că acest lucru va afecta în mod considerabil uh, atingerea țintei de 27% sau a vreunei ținte mai ridicate, deci țineți cont de acest aspect. Un al doilea comentariu despre ținta fixată pentru sectorul transporturilor. Din nou, mai multe grupuri politice își doresc uh, fixarea unui prag pentru sectorul transporturilor. Tindem să fim uh, de acord cu ce a spus raportorul, care este uh, rostul unei asemenea ținte pentru sectorul transporturilor. Comisia dorește ca măsurile luate să aibă un caracter european. Să nu ne mulțumim cu țintele 27% la nivel european, ci să avem și niște obiective armonizate pentru toate sectoarele vizate, inclusiv sectorul transporturilor și avem um, obligații uh, cu privire la um, combustibilul folosit uh, în sectorul transportelor. Am analizat tendințele actuale de pe piață și am ajuns la concluzia că uh, o asemenea țintă uh, atunci când a fost fixată în anumite state membre, nu a fost foarte eficientă și alte state membre ar avea probleme mari cu punerea sa în aplicare, cu respectarea sa. Da, dorim să avem o cotă uh, cât mai mare de uh, combustibili regenerabili și de combustibili care poluează puțin în sectorul transportului, deci există o diversificare a combustibililor folosiți și în mod progresiv să nu se mai folosească deloc combustibil fosil. dar acest lucru nu uh, se poate obține doar prin fixarea unui obiectiv tipic pentru sectorul transporturilor. O altă observație. Mai mulți deputați sunt de acord cu propunerea pe care a făcut-o Comisia referitor la o tranziție uh, etapă cu etapă, de la prima la a doua generație de biocombustibili. Uh, în momentul în care s-a vorbit despre punerea în aplicare a directivei cu privire la biocombustibili, um, uh, s-a um, dezbătut mult despre um, efectele negative um, nedorite um, pe care le-am um, creat uh, cu acest biocombustibil de primă generație. Și din cauza faptului că mai multe culturi au fost uh, consacrate um, fabricării acestor biocombustibili de primă generație și s-a uh, pus întrebarea de ce nu au fost uh, introduși factor ILO de la bun început pentru a trece imediat la acești biocombustibili de a doua generație. Dar uh, problemele um, nu sunt legate doar de folosirea uneia sau alta dintre tehnologie. Vorba și despre um, emisiile uh, a obținute, sau mai bine zis, eliberate în momentul în care acești biocombustibili sunt fabricați, nu doar atunci când sunt folosiți. Până la urmă, noi am ajuns la concluzia că ar trebui ca um, cantitatea de biocombustibil de prima generație să uh, fie uh, readusă la nivelul din 2009. Toate modelele de, uh, folosite pentru a face estimări ne-au arătat că uh, așa am ajunge la un bun echilibru între uh, măsurile necesare pentru a proteja mediul înconjurător și uh, stimularea investițiilor necesare în acest sector și pentru a permite atât industriei de fabricare a biocombustibilor cât și uh, sectorului agricol să se obișnuiască cu noile obiective. Avem de asemenea îngrijorări în ceea ce privește uh, conceptele prezentate de unele amendamente regate de aceste uh, um, culturi uh, consacrate exclusiv fabricării de uh, biocombustibil. Noi nu credem că uh, acest concept ar trebui să fie uh, exclus din uh, cap din politica agricolă comună sau și nu credem de asemenea că ar trebui inclus printre um, obiectivele obligatorii la nivel național pentru statele membre. În urmă cu trei ani de zile a fost uh, estimată, um, a fost um, negociată directiva ILUL și de aici provine și anexa numărul 9 în anexa 9 se spune că uh, biocombustibilii de um, ultimă uh, generație se pot baza și pe uh, um, reciclarea deșeurilor din uh, nutrețuri. Noi ne-am dorit să permitem folosirea deșeurilor din nutrețuri. Dar, dacă o facem prea repede, vom crea incertitudine juridică. În sfârșit, în ce privește acești biocombustibili bazați pe uh, reciclarea uh, deșeurilor. Noi nu credem că acest, acești biocombustibili ar trebui să fie luați în calcul în momentul uh, fixării obiectivelor pentru um, cota de biocombustibil de folosit. ci mai degrabă să uh, ținem cont de ei uh, atunci când discutăm despre diversificarea uh, combustibililor folosiți în sectorul transporturilor. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Președinta, mulțumesc domnule Volpi pentru toate aceste elemente. Dau din nou cuvântul raportorului, domnul Eichhout. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Sunt convins că au fost menționate toate punctele divergente, toate punctele cheie. E foarte bine atunci când știm exact care sunt problemele și unde trebuie negociate uh, amendamente de compromis. Întotdeauna este principala provocare care trebuie să-i facă față un raportor. Vreau să insist asupra unui aspect. Comisia de Transporturi scrie un aviz, însă majoritatea oamenilor nu se vor uita la uh, cifra care va figura în proiectul de aviz al Comisiei de Transporturi. Știm că comisia competentă pe fond este Comisia ITRE și această cifră a obiectivului la nivel european va fi cea care va atrage uh, toată atenția opiniei publice, uh, ceea despre care se va discuta foarte mult și în uh, plenară Știm cu toții că acest uh, um, obiectiv general pentru energiile regenerabile va um, um, suscita cele mai multe discuții, uh, se va bucura de uh, toată atenția și eu sper din suflet să evităm niște discuții intermitabile pe această temă atunci când discutăm despre proiectul de aviz pe care trebuie să-l trimită Comisia de Transport, pentru că există aspecte mult mai importante um, asupra cărora Comisia de Transporturi trebuie să își prezinte poziția decât uh, obiectivul general um, de fixat la nivel european în ce privește energiile regenerabile. Dar nu mai insist pentru că altfel uh, pot să vorbesc încă jumătate de oră. În ce privește amendamentele de compromis, eu am uh, impresia că în ce privește uh, biocombustibilii de ultimă generație, uh, suntem cât se poate de acord, și anume că ar trebui să fie bazați doar pe reciclarea deșeurilor, și nu ar trebui să fie uh, în concurență directă cu alte aplicații industriale, trebuie să fie consecința directă a uh, bunei funcționări a economiei circulare și să avem o definiție cât mai clară a acestor biocombustibili. Ce înțelegem noi prin acești biocombustibili uh, avansați? Um, în ceea ce privește uh, combustibilii bazați pe uh, deșeuri din alimente, uh, aici fiecare grup politic are uh, propria sa părere. Uh, PP-ul insistă mult asupra procentului de 7% pentru că vor să uh, garanteze uh, securitatea investitorilor. Uh, am înțeles și ce a spus domnul Nilsson, că avem nevoie de criterii cât se poate de solide uh, la nivel general și să nu încercăm să fixăm uh, condiții și uh, criterii pentru fiecare categorie de produse în parte dar să vedem ce se întâmplă cu um, instrumentele pe care le folosește Comisia. Nu vreau uh, um, nu e foarte greu să-ți dai seama că atunci când vorbești despre scăderea um, ILO, um, e foarte simplu să faci un calcul în funcție de estimările pentru um, politica agricolă comună, dar eu nu cred că putem să folosim doar aceste instrumente generale. Nu, ar fi mai bine să avem uh, un etalon mai clar fixat Vom veni mai mult ca sigur cu amendamente de compromis și sunt convins că vom uh, modifica puțin abordarea comisiei, dar este rolul nostru în calitate de Parlament să procedăm astfel. Sper uh, să pot să mă întâlnesc cu raportorii din umbră ca să discutăm în cele mai mici amănunte despre toate aceste um, aspecte după care voi veni să prezint amendamentele de compromis uh, și sper să avem un sprijin cât mai larg pentru toate aceste amendamente de compromis. Doamna președinte, mulțumesc domnului raportor. Vreau să vă amintesc că votul asupra acestui proiect de aviz uh, este programat pentru data de 12 octombrie și vreau de asemenea să vă spun că uh, în momentul în care am discutat despre um, conferința părților de la Paris, am cam lăsat deoparte sectorul transporturilor și eu cred că Uniunea Europeană trebuie să joace în continuare un rol de lider în um, această privință. De asemenea, îmi doresc ca acest raport să fie unul cât mai ambițios. <clears throat> Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, o prezentare din partea Comisiei în ceea ce privește stadiul de punere în aplicare a rețelelor TNT pentru anii 2014-2015. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, uh, unii să vină la prezidiu, să nu-i fie teamă. A, nu doriți să veniți la prezidiu. Dar ce cu minte sunteți. A, veniți până la urmă. Venim. Ça va Et toi Bien. Alors, je ne vous le présente nu are sens să vi-l prezint. Știți că este directorul, directorul, mă scuzați, director Generale MOVE. Vă dau cuvântul ca să faceți această scurtă prezentare, după care voi da cuvântul colegilor. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați europeni, doamnelor și domnilor. După vacanță, reluăm activitatea. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul ca să vă prezint acest raport despre punerea în aplicare a rețelei de transport TNT pe perioada 2014-2015. Cu voia dumneavoastră voi vorbi în limba engleză pentru că prezentarea PowerPoint a fost pregătită în engleză și îmi cer scuze anticipat. Doamnelor și domnilor, mă bucur să vă prezint acest uh, raport. Aș vrea să vă reamintesc de ce uh, vin să fac această prezentare, pentru că potrivit regulamentului, la fiecare doi ani de zile, Comisia trebuie să vină în fața Parlamentului pentru a-i vorbi despre progresele înregistrate cu punerea în aplicare a acestui regulament. Facem așadar această prezentare în mod constant, odată la 2 ani, ca să vă spunem în ce punct am ajuns cu punerea în aplicare a rețelelor TNT. Vedeți că avansăm încetul cu încetul pentru a pune în aplicare aceste criterii, precum electrificarea eh, RMTS, ecartamentul, eh, conectarea porturilor la căile ferate, și așa mai departe. Știți că 2030 este anul uh, limită pentru o, o serie de criterii și 2050 pentru absolut toate criteriile. În raport aveți uh, detaliile pentru fiecare dintre criterii. Noi suntem de părere că uh, progresele înregistrate sunt satisfăcătoare și vă veți putea da seama și dumneavoastră uitându-vă la um, acest slide. Discutăm de asemenea despre um, um, măsura în care au fost puse în aplicare obiectivele legate de uh, folosirea uh, fondurilor alocate. Uh, Există niște diferențe pe care aș dori să vi le uh, explic. Uh, se face distinția între tente și CEF. Aici rata plăților este scăzută față de rata creditelor de angajament, iar în ceea ce privește fondurile europene, uh, proporția este strict invers. Quantumul plăților este ridicat, pe când cel al creditelor de angajament este scăzut. Aș vrea să spun că nivelul de punere în aplicare pentru credite Uh, acordate din fonduri europene din, este ridicat. Aș vrea să vă amintesc că chiar înainte de pauza de vară eram aici ca să vă, vă explic că am respectat calendarul în ceea ce privește um, ofertele uh, publice și am reușit să folosim practic 95% din uh, um, bugetul alocat, ne-am rămas doar 5% și acest lucru vizează anii 2016 și 2017. Uh, partea cu albastru corespunde uh, plăților pe care le facem uh, din uh, fostul program, uh, deci cel din anii 2014 și 2015 S-au făcut multe plăți deoarece în anii 2014-2015 încă plăteam uh, proiectele din perioada de programare 2007-2013 și angajamentele pentru noi acțiuni au fost mai scăzute la număr în această perioadă 2014-2015. Așa se explică faptul că în următorii ani vom avea uh, un număr mai mare de plăți decât numărul de um, angajamente și apoi uh, uh ciclul se va inversa. Oricum, sunteți deja familiarizați cu acest ciclu. Se explică și prin faptul că uh, Facilitatea pentru Conectarea Europei a fost un proiect cu uh, un ritm de punere în aplicare foarte rapid. Banii au fost alocați foarte repede și nu au existat întârzieri la uh, majore, la plăți. Puteți de asemenea să constatați uh, care a fost rata de punere în aplicare și de executare a fondurilor alocate uh, prin intermediul împrumuturilor BEI. În ce privește repartizarea acestor fonduri, v-am spus deja că mai mult de jumătate au fost folosiți pentru sectorul feroviar, dar dacă vă uitați uh, um, la banii folosiți din Facilitatea Conectarea Europei, veți vedea că cam 17% din fondurile respective au fost alocate um, sectorului feroviar. Și uh, restul banilor în procente mai mari uh, au fost uh, folosiți pentru celelalte sectoare. Componenta rutieră nu reprezintă decât un procent infim um, în ceea ce privește banii folosiți din facilitatea pentru conectarea Europei, iar pe ansamblu reprezintă în jur de 30%. Știu că aceste informații sunt importante pentru dumneavoastră ca să înțelegeți în ce măsură facilitatea conectarea Europei și fondurile EFSI uh, um, sunt folosite pentru aceleași sectoare, dar în mod diferit. Uh, puteți să Uh, vedeți de asemenea că fondurile EFSI sunt folosite într-o măsură mai mare pentru infrastructura rutieră și cea uh, multimodală. Aș vrea acum să uh, vă vorbesc despre sistemul de raportare. Este primul raport prezentat în temeiul regulamentului TEN-T nu ne-a fost ușor însă să colectăm datele. Statele membre nu întotdeauna dispun de informațiile necesare pentru că o parte dintre părțile interesate nu uh, sunt entități publice, sunt entități private și de aceea vă spuneam că colectarea acestor date nu a fost o muncă ușoară am ajuns la concluzia că multe dintre aceste date nu er, aveau cum să fie uh, uh, trimise, pentru că ele pur și simplu nu existau. Uh, și înainte ca statele membre să fi uh, primit datele de la toate părțile interesate, uh, eram deja la începutul anului 2017 și deci noi nu aveam cum să vă facem pe dumneavoastră să așteptați prea mult. Au încercat acum să îmbunătățim uh, strângerea acestor date, ne-am bazat și pe experiența din perioada de programare precedentă, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că uh, abia în 2019 vom avea datele pentru anii 2016-2017. Va fi imposibil să avem aceste date mai devreme, pentru că statele membre nu reușesc să ne trimită aceste date mai devreme. Acum facem un exercițiu suplimentar în cursul lunii septembrie, uh, uh, referitor la anul 2016, ca să vă trimitem informații suplimentare cât mai repede cu putință. Noi nu vrem în niciun caz să nu vă uh, um, comunicăm informațiile pe care le primim. Știm că e foarte important pentru coordonatorii europeni dar avem și alte căi pe care vă putem uh, trimite informațiile uh, în legătură cu cheltuirea bugetului sau uh, um, prin intermediul broșurilor pe care le publicăm, a fișelor informative, organizăm și info, conferințe. În curând va fi organizată pe 21-22 septembrie la Tallinn o conferință Um, în cadrul Consiliului Informal cu privire la TNT și folosirea facilității pentru conectarea Europei. Chiar săptămâna viitoare vă vom trimite informațiile cele mai recente cu privire la TNT. Atunci când veți veni la Tallinn, cum spuneam, unde sunteți bineveniți, veți fi primit din timp cele mai recente informații despre punerea în aplicare a celor două regulamente și astfel uh, veți putea să uh, vă dați seama ce anume se va discuta la Talin uh, în deopște punerea în aplicare a viitoarelor perspective financiare. Așa cum spunea doamna Dali, deja 96% din bugetul alocat deja a fost folosit sub formă de um, angajamente și ne-au rămas doar 4% disponibil. De aceea trebuie să fim foarte atenți și chipzuiți cu folosirea banilor și sper ca cât mai mulți deputați europeni să fie prezenți la Tallinn și să participe la uh, discuții. Va fi uh, prezent și om, uh, domnul comisar și de as- doamna comisar, mă scuzați, și de asemenea uh, uh președinția Consiliului. Doamnă președinte, închei astfel prezentarea mea. Uh, cum am spus, odată la doi ani eu vin în fața Parlamentului ca să fac această prezentare cu date și cu cifre care să vă arate uh, care a fost uh, munca efectuată și care au fost rezultatele obținute. Mulțumesc foarte mult! Da, ne face mare plăcere să uh, venim la Tallinn. Noi și noi dorim la comisia noastră să avem un buget adevărat. Orientarea noastră e foarte simplă. Să investim, mai ales în politicile de transport european, date fiind perspectivele viitoare, acest lucru este absolut necesar pentru Europa. Pentru că ă, astfel și cetățenii văd că noi ne ocupăm de uh, mobilitatea lor de zi cu zi și că respectăm obiectivele de mediu, desigur, dar nu trebuie nici să uităm aspectul economic de creare de locuri de muncă, deci bugetul trebuie să fie la înălțime. Eu am să fiu prezentă ca să amintesc acest lucru. Dau acum uh, cuvântul coordonatorilor, începând cu domnul Van de Camp. Doamnă președinte, mulțumesc frumos. Colegul uh, Marcus Piper uh, nu a fost informat, cred eu, de faptul că s-a schimbat ordinea de zi, însă am să îl reprezint eu, dacă îmi permiteți. Înainte de toate, aș vrea să mulțumesc foarte mult Comisiei pentru această prezentare care a fost foarte clară, ca de obicei, și foarte interesantă. Uh, nu nu mai e nimic nelămurit după prezentarea aceasta. Totuși am câteva întrebări. În primul rând, domnule Reuters, ați vorbit uh, despre o sumă de 13 uh, uh, miliarde de euro Uh, ne puteți spune care este situația, de la BEI, ne puteți spune care este situația acestei sume după, în timpul și uh, înainte de EFSI? Uh, pentru că BEI contribuie foarte mult la EFSI, EFSI este proiectul nostru de suflet și ținem foarte mult la el, deci aș vrea să vă rog să ne spuneți care este rolul lui EFSI la aceste 13,96 de uh, miliarde de euro. Un lucru mă liniștește, doamnă președinte, faptul că aici avem uh, credite de angajament și credite de plată, dar nu avem uh, niciun fel de date um, um, în legătură cu ce s-a întâmplat cu acești bani. Nu avem niciun fel de feedback. Ce se întâmplă? Noi facem plă- plățile și după aceea nu mai întrebăm în statele membre ce au făcut cu banii și pe ce s-au dus banii. Nu mi se pare în regulă. S-ar putea face ceva în acest sens. La Comisia INTA am uh, uh, fost responsabil de subiectul comitologiei, l-am discutat chiar ieri, și um, știu că sunt subiecte de care se ocupă Comisia și nu statele membre în sine, însă aceasta este uh, o practică mai veche. Nu avem acest lux la toate capitolele. Apoi ați vorbit de conferința de la Tallinn. știu că s-a vorbit despre CFM Uh, și la PPE discutăm foarte intens despre acest uh, subiect. Și eu încerc să mă asigur că sectorul transportului este prioritar, pentru că doar cu agri și regii nu cred că e suficient. Doamnă președinte, eu am avut uh, totdeauna impresia că uh, vom avea nevoie de aproximativ 730 de miliarde de euro pentru acest sector. Însă acum am citit că vom avea nevoie de peste un triliard. Bine, știu că este o discuție deschisă care depinde de multe lucruri, însă s-au cheltuit până acum cam 60 de miliarde, ceea ce înseamnă că până la 730 de miliarde mai e cale lungă. Cu toate acestea, poate ne dați câteva informații despre cifrele totale și cifrele de până în 2030, pentru că mai sunt încă două perioade până atunci. Dar uh, unde ați vrea să ajungem în 2030? Dacă puteți să ne dați o perspectivă pe acest subiect. Mulțumesc. Sí, muchísimas gracias de nuevo. Doamna Iala Sender, mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Mă bucur că este atât de clar. Aș vrea să vă pun o întrebare privitor la faptul că datele nu lipsesc, că datele sunt insuficiente. Și aș vrea să vă rog să-mi spuneți în ce mod Parlamentul European ar putea să vă ajute cum am putea să exercităm presiunea asupra Consiliului și asupra statelor membre pentru ca această situație a datelor disponibile să fie îmbunătățită? Aceasta este prima mea întrebare. A doua întrebare. Știu că munca continuă la nivelul comisiei, dar cum ar putea Parlamentul să îmbunătățească um, punerea la dispoziție a datelor înainte de jumătatea anului 2019, pentru că noi uh, deja discutăm despre um, următoarele perspective financiare multianuale și nu ne putem permite să așteptăm până în iunie 2019, pentru că deja anul viitor vom încerca să uh, trasăm uh, în linii mari aceste perspective financiare. Deci am avea nevoie de aceste date mai repede. Uh, în ceea ce privește pe coordonatorii europeni, am putea și la uh, acest nivel să obținem mai multe date. În al treilea rând, Ați putea, la un moment dat, să ne trimiteți o listă a punctelor legislative uh, care uh, ar trebui să fie îmbunătățite um, în urma um, analizei pe care ați făcut-o dumneavoastră despre punerea în aplicare a TNT. Știu că coordonatorii europene ar spus că am avea nevoie de o legislație specifică pentru a armoniza, de exemplu, condițiile pentru uh, cererile de ofertă și pentru achizițiile publice. Este doar un exemplu. Poate că există și alte asemenea proiecte legislative la care v-ați gândit. Ne-am dorit și cred că comisia noastră ar fi uh, gata să vă ajute cum putem să mărim nivelul de eficiență a instrumentului uh, uh, Facilitatea pentru Conectarea Europei în comparație cu celelalte instrumente. O ultimă solicitare. Ar fi bine să introduceți în Uh, tabelele dumneavoastră și o patra coloană. Vreau să știu exact uh, cât bani investesc uh, statele membre în aceste infrastructuri și dacă e vorba despre ajutare de stat sau despre alte fonduri publice. Mulțumesc. Nimica. Domnule Telicica, doriți să luați cuvântul? Ah, excusez-moi, Madame Foster. Am scuzați, doamna Foster, nu? Yes, madame. Ah, deci domnul Telicica era. Da, mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața, bună dimineața, domnule director. Vă mulțumesc pentru prezentare. Aș avea o observație sau două în legătură cu uh, prezentarea în sine. Acele două coloane referitoare la 75% și sub 75%, aș vrea să ne spuneți ce înseamnă exact sub 75% uh, la subiectele relevante. Aceasta ar fi o observație. În al doilea rând, mă bucur că TNT și uh, mie sunt uh, povești de succes în ceea ce privește alocarea fondurilor. Cred că este uh, un lucru foarte salutar. Însă mie mi se pare că um, aici, inclusiv aici la comisia noastră avem tendința să privim aceste proiecte din perspectivă pur financiară, bugetară. Nu zic că acum uh, e momentul potrivit, dar ce ar fi bine la următoarea prezentare ar fi, poate, să vedem uh, ce s-a schimbat uh, pe planul transportului real. Mă gândesc la studiile de fezabilitate care arătau, apropo de coridoarele TNT XY, că ar trebui ca ele să aibă implicațiile ABCD, în domeniul transportului, în domeniul fluxurilor comerciale, a dezvoltărilor regionale și așa mai departe. Nu vreau un exercițiu gigantic de evaluare, dar cred că ar fi bine să aflăm uh, dacă am uh, făcut bine evaluarea ex ante, înainte de intervenția B, înainte de finanțare, și să încercăm să uh, ne adresăm unui public de experți, dar și unui public obișnuit de să ne adresăm cetățenilor. Nu știu dacă vom fi uh, aici uh, când se va ajunge la acest moment, dar poate că n-ar fi rău să o facem. 2% transport multimodal. Știu că nu e foarte specific uh, ce ați spus, dar poate că aceasta ar fi o provocare pentru anii următori. În ceea ce privește datele, știu că Comisia se află într-o poziție dificilă. Însă, mă gândesc la diferitele rapoarte din trecut. Mi se pare că în clipa în care acordăm atenție unui lucru, presiunea crește proporțional. Nu știu dacă aveți intenții în acest sens în viitorul uh, apropiat, însă poate n-ar fi rău să existe o bază de date de transport pe care să o completeze statele membre. Și eu, ca uh, ceh, aș Uh, nu m-aș simți bine dacă aș avea uh, baza de date goală și spaniolii ar uh, umple-o pe a lor. Cred că chiar și Parlamentul ar putea să ceară Comisiei să pună la dispoziție aceste instrumente. Nu avem nevoie de altă decizie. Poate fi o solicitare politică. În rest, mi se pare că totul e pozitiv. Poate că pe viitor, și știu că vom uh, primi de la coordonatori uh, evaluarea angajamentelor în diferitele coridoare TNT, dar cred că ar fi poate bine data viitoare să ne prezentați o evaluare a coridoarelor TNT uh, făcută de comisie, nu din perspectiva banilor cheltuiți, ci din perspectiva transportului pur și simplu, pentru că astfel vom vedea cum evoluează statele membre, dar și cum evaluează coordonatorii. Știu că e un lucru uh, bun pe total, dar pentru noi ar fi avantajos să vedem o prezentare, inclusiv din perspectiva diferiților coordonatori. Nu vreau să fiu necolegial, am fost și eu coordonator, dar cred că pe viitor ar fi bine să schimbăm acest lucru. În rest, totul a fost clar. Vă mulțumesc. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule Telicca. Am și eu mai multe întrebări. Prima, ar fi dacă Comisia s-a gândit deja la un nou cadru juridic. În ceea ce privește mie, TNT, pentru că ă, pe viitor cred că vom avea nevoie de un nou cadru juridic, nu? Dacă avem un cadru juridic, înseamnă că noi ca legiuitor va trebui să ne grăbim, pentru că ă, următorul buget ă, depinde de asta. A doua întrebare e foarte simplă. Mă gândesc la Leon Torino, din nou. Eu îmi dau seama că guvernul meu spune astăzi, da, ne gândim, dar poate că nu o să mai facem astfel de proiecte. Lion Torino, canalul Sena Nord și așa mai departe. Ați putea să-mi explicați pe plan tehnic cum poate un guvern, indiferent de țară, să pună capăt unui proiect mare? Ce se întâmplă concret? comisia își ia banii înapoi? Tehnic, ce se întâmplă? A, nu. Domnule Ertug voia să mai întrebe ceva. Domnule Ertug? La parole est vous. Aveți cuvântul. Ia, sunei să... Da, în primul rând, vă mulțumesc, domnule Reuters, pentru această prezentare. Întotdeauna mă bucur să ascult uh, despre evoluțiile pozitive pe care ni le prezentați, deci mulțumesc încă o dată Comisiei Europene. Și acum aș vrea să mă refer și eu la ce a spus deja colegul Telicca. Noi, uh, Comisia TRAN, uh, cred că ar trebui să adresăm din nou o întrebare cu solicitarea de răspuns oral Comisiei și să subliniem uh, din nou fluxul de informații dintre statele membre. Pentru că nu se poate ca statele membre care sunt principalele beneficiare, să nu ofere și informațiile cerute când este cazul. Eu susțin propunerea colegului și am o întrebare foarte pe scurt. Este bine faptul că am cheltuit deja 90% din întregul buget pe care îl aveam până în 2020, ajunge să-mi faceți un semn din cap la, ca să-mi răspundeți. Și apoi, domnule Reuters, noi am creat aceste TNT-uri uh, deja de 5 ani în unele cazuri, cred că sunt 5 ani de când s-a făcut propunerea, și în ultimii 5 ani s-au schimbat multe, inclusiv în domeniul mobilității. Noi am uh, creat legislația la vremea respectivă în ideea că se va merge până în 2020 și apoi din nou până în 2030. Între timp, vine să zic că a doua parte de la ce voiam noi să facem ar trebui proiectată altfel pentru ca să putem ține cont de viitorul transporturilor. Și când spun asta, vreau să vă amintesc de o dezbatere despre care vorbim uh, în Germania și nu numai. Uh, motorul cu aprindere, motorul diesel, uh, oxid de azot, ce se întâmplă? În ce regiuni, ce combustibil se folosesc uh, din acestea spre viitor? Combustibili uh, bazați pe apă, energie solară în SUA? Um, ce se va întâmpla în următorii ani? Cred că trebuie să facem acest efort pentru că sunt state membre aflate în centrul dezbaterii legate de viitorul mobilității europene și dacă am putea include acest lucru în dezbaterea TNT, Cred că am putea să uh, profităm de ocazie și să răspundem la ce este nevoie la fața locului. Am putea să includem aceste subiecte ale uh, oxizilor de azot, a particulelor fine și așa mai departe. Și cred că astfel am putea să sporim competitivitatea europeană și cred că ar fi bine ca în acest context să ne legăm de toate aceste subiecte. Deci să avem uh, un TNT care în a doua parte să fie altfel proiectat, mai, la un nivel mai mare. Eu vorbesc mereu de un master plan. Cred că avem nevoie de o direcție clară, să vedem unde va fi Uniunea Europeană peste 70-20 de ani. Și ultima frază, vorbim des despre electromobilitate. Eu cred că trebuie să ținem cont și uh, de tehnologia pe oxigen industriile noastre se află într-o situație foarte dificilă pentru că ciclurile de producție sunt de câte șapte ani și Europa e singura care poate să reușească. Germania nu poate singură să se descurce și știm că în, trebuie să știm în lanțul de producție unde sunt deficiențe, unde apar lucruri noi și care ar fi strategia cea mai bună ca să găsim o abordare pentru următorii 10, 15, 20 de ani. Pentru că altfel, la uh, uh, capitolul reducerii emisiilor de CO2, vom risca să ne pierdem rolul de lider de piață mondial. Mulțumesc. Domnule Ertug, foarte pasionante întrebări. Domnule Ertug. Domnule Ertug, spune președinta, vorbeam cu dumneavoastră. Ziceam că ați pus întrebări cheie hotărătoare pentru viitor. Reconversia industriei auto. Cum o să o susținem? Cum pot investițiile europene să intervină și să contribuie la transformarea acestei industrii, dar să nu uitați și de cele trei uh, aspecte. Ați vorbit de hidrogen, ați vorbit de uh, energia electrică, eu aș vrea să fie din surse regenerabile și nu nucleare, dar și gazul cum putem crea un nou mix energetic. Și, pe lângă aceste lucruri, și aici va trebui Comisia să ne răspundă, când vorbim despre transformarea industriei automobilelor, nu putem să trecem cu vederea aspectul tehnologic. Dumneavoastră, domnule Ertug, sunteți interesat de automobilul autonom și așa mai departe. Știți că suntem mult rămași în urmă. Și în al doilea rând, nu putem vorbi de reconversie dacă nu vorbim și de formare profesională. Și aici avem o reală problemă de fond. Vă amintesc că în Europa, salariații care lucrează în industria auto reprezintă mai mult de 15 milioane. Vedeți care e provocarea. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Ertug, fondurile sunt pe câte șapte ani. Dacă la un moment dat Europa vrea să rămână printre lideri, că se vede acum că sunt Japonia, China, chiar și SUA uh, în acest domeniu și au trecut la altceva în industriile lor, însă noi nu. Vă dau cuvântul. Nu vă zic că trebuie să răspundeți imediat, dar uh, vă fac niște sugestii. Vă rog. Thank you, thank you very much. Uh, thank you for these. Mulțumesc pentru întrebările foarte pertinente, întrebările foarte bune pe care le-ați pus în această dimineață. Se vede că abia, abia v-ați întors din vacanță, aveți uh, mintea foarte limpede. În primul rând, la ce spunea domnul Van de Camp, Într-adevăr, în acest raport pentru 2014 și 2015, EFSI nu se vede atât de mult. După cum vă amintiți, uh, la acea vreme nu exista încă EFSI, atunci s-a luat decizia de a se crea EFSI, uh, 2,2 miliarde pentru transport au fost luat, luați din mie și așa mai departe. Deci, sigur că pe viitor vom vedea mult mai mult uh, ce s-a făcut cu EFSI și ce s-a făcut cu alte instrumente financiare. Acum vă spun ca să aveți informațiile în pachetul pentru Talin, că la ora actuală avem 47 de acțiuni în cadrul EFSI și investițiile sunt de 1,4 miliarde, vă spun așa din minte, din memorie. Dar veți vedea cu siguranță aceste lucruri în documente săptămâna viitoare. Din perspectiva BEI trebuie să vedem care sunt diferitele componente de împrumuturi și alte uh, soluții și uh, facilități, platforme și așa mai departe în perioada 14-15, însă acest lucru nu se vede încă și el, logic, din cauza calendarului. Și dumneavoastră și alții ați vorbit despre raportarea făcută de către statele membre. În legătură cu raportarea pot să mă exprim foarte clar. Raportarea este excelentă atunci când vine vorba de acțiunile cofinanțate de către noi în mecanismul interconectarea Europei. Avem un uh, dialog direct cu statele membre, avem uh, coordonator de proiect pentru fiecare acțiune, avem acorduri, știm exact cum stăm la întregul buget mie. Știm unde se duc banii, dacă sunt sau nu sunt cheltuiți, când se fac plățile și dacă acțiunile sunt încheiate. E cel mai bun nivel de conectare pe care îl avem. Dacă ne uităm la uh, fondurile de coeziune, e diferit pentru că uh, colegii de la DigiRegio au nevoie de mai mult timp ca să primească informațiile. E un sistem diferit la fondurile de coeziune și informațiile vin mai târziu. E un alt calendar, durează până primim informații detaliate și acțiunile sunt în valoare de 75 de milioane. Comisia lucrează prin metoda interservicii și trebuie să aprobe acele acțiuni Împreună cu colegii avem o colaborare foarte bună cu Digi Regio și avem informații foarte bune pe care le putem include la acele acțiuni, dar sunt alte părți ale bugetului de la fondurile de coeziune unde nu avem uh, aceeași uh, viziune. Dacă ne uităm dincolo de mie și de fondurile de coeziune, avem BEI. Și la BEI, desigur, avem consultarea interservicii, știm ce se întâmplă cu împrumuturile, știm ce se întâmplă cu EFSI, și aceasta este o parte a bugetizării din TNT pe care o stăpânim. Mai departe de atât, însă, lucrurile se complică mult mai tare, pentru că cerem statelor membre să raporteze în legătură cu aceste lucruri, însă le cerem și să raporteze cu privire la toate investițiile pe care le fac în uh, rețelele TNT uh, centrale, dar și în cele extinse. Deci, uh, avem o abordare din diferite unghiuri, fie că e vorba de autorități locale, regionale, autorități private, porturi, aeroporturi și așa mai departe. Ce încercăm noi să facem și ce s-a și propus, ce ați propus dumneavoastră, domnule Telicca, ar fi să avem o transparență mai mare, inclusiv printr-o bază de date. Și da, lucrăm la acest lucru din 2007, baza de date TNT, care are o latură publică și o latură restricționată la experți, accesibilă doar experților deocamdată. V-am trimis informațiile, dar vi le putem trimite din nou. Există un app pe care vi-l puteți instala pe telefon și acolo se vede ce acțiuni au fost cofinanțate de Uniunea Europeană prin mecanismul interconectare Europei sau EPSI și așa mai departe și apoi sunt dat, alte date disponibile, cam ce spuneați dumneavoastră, domnule Telicica. Uh, ce facem noi uh, acum uh, este să lucrăm la criterii, pentru că știu pentru fiecare criteriu cât s-a cheltuit 96% la unele, la altele 40-50% și am vrea ca și acestea să devină disponibile în această bază de date la fiecare secțiune. Dacă uh, faceți click pe o secțiune, să vedeți exact cine cât a cheltuit și așa mai departe. Și ne așteptăm ca până la sfârșitul anului statele membre să valideze datele din baza de date. De îndată ce se va face această validare, uh, le vom face publice. Bazele de date vor fi treptat uh, accesibile pentru toate categoriile de public, pe măsură ce trece timpul. Domnule Telici, că ați spus un lucru foarte uh, valabil la următoarea mea prezentare, când voi veni din nou la Parlament, ar, am să încerc să vă arăt um, hărți cu criteriile, să vedeți cum stăteam în 2014 și cum stăm astăzi și corelația dintre investiții și uh, diferitele valori obținute. Tot în legătură cu bugetul, domnule Van de Cam, 750 de miliarde este cifra menționată pentru rețeaua centrală până în 2030. Noi am cerut statele membre până la conferința de la Tallinn să confirme această cifră și cifra este confirmată veți vedea și în datele pe care le, primi, le veți primi săptămâna viitoare, uh, cât se prevede să se investească de către fiecare stat membru pentru rețelele centrale. Cifrele sunt stabile, sunt confirmate și cred că e o sursă bună de informare. Această cifră de 1,5 triliarde nu ține doar de rețelele centrale, ci de cele centrale plus extinse, plus alte costuri. Această cifră nu a apărut uh, nici ea din uh, senin, ci e formată din diferite elemente. Pe noi ne interesează mai mult rețeaua centrală care trebuie să fie gata până în 2030 și deci această cifră de 750 de miliarde e relevantă. Doamna Ayala Sender, am vorbit deja despre lipsa de date uh, în statele membre lucrăm strâns în colaborare cu statele membre, chiar dacă vorbim cu statele din programele de coeziune, le place acest sistem de gestiune directă, care e foarte simplu, se știe ce e de făcut, se știe ce rezultate se obțin și există o agenție uh, care se ocupă. Cred că suntem uh, pe un nivel bun de colaborare și comunicare cu statele membre, însă de multe ori ele au dificultăți în a primi informațiile de la autoritățile locale și regionale. La asta trebuie să mai lucrăm în următoarea perioadă. Coordonatorii au o viziune ceva mai clară, pentru că au interlocutori mai direct, lucrează și pe coridoare. Avem aceste date legate de cele 750 de miliarde, domnule Van de Camp, uh, care vin și de la coordonatori care au detalii uh, foarte bune de, de pe teren I-am spus deja domnului Telicca mai multe despre instrumentele pe care le avem la dispoziție, bazele de date, raportarea. Dacă putem uh, evalua evaluarea globală și uh, eficacitatea coridoarelor și a coordonatorilor la care vă referați, este destul de delicat pentru că știți bine, ați fost responsabil de coridorul Marea Nordului, Marea Baltică și știți că e delicat, se poate să se lucreze ani de zile la un proiect, însă totul depinde foarte mult de politici și de ce se întâmplă. Instrumentele pe care le avem acum sunt mult mai puternice pentru că coordonatorii pot să intervină la buget, au și posibilități de a uh, implementa decizii și cam în direcția aceasta ne îndreptăm. Uh, Doamna Trautmann, doamna Trautmann lucrează la o uh, uh, decizie de implementare în legătură cu acest coridor, ca să fie clar atunci când venim cu banii că acea uh, acțiune va avea uh, și obligații legale, va fi însoțită și de obligații legale. Și că acum la întrebarea dumneavoastră, doamnă Deli, și o să vorbesc în limba franceză. Uh, ce se întâmplă când sunt întârzieri la o acțiune? Sigur că aici avem multă experiență, încă din perioada precedentă de la programarea TNT. Sunt acțiuni um, cu întârzieri, dar avem acest instrument uh, numit Use it or lose it, dacă banii nu sunt folosiți în cadrul contractului uh, stabilit, atunci sunt uh, reluați în bugetul TNT și supuși din nou la dispoziție pentru celelalte acțiuni care progresează și care pot să utilizeze acest buget. Dacă o acțiune, cum e proiectul Lyon-Torino, nu are întârzieri și nu se pot cheltui bani în perioada prevăzută, 2014-2020 și cei trei ani suplimentari, care sunt încă acolo pentru uh, banii prevăzuți pentru această acțiune, Repet, dacă banii nu sunt folosiți pentru acțiunile prevăzute, atunci sunt uh, incluși din nou în buget și puși din nou la dispoziție în, printr-o cerere de ofertă. Acest mod de lucru este într-adevăr destul de special. Nu cred că sunt multe părți ale bugetului european care să funcționeze în mod atât de rigid. Și cred că putem să fim mândri de, această, uh, de acest tip de gestiune și de aceea bugetul nostru este chiar considerat uh, un exemplu de gestiune foarte respectat, care permite ca toate acțiunile să progreseze, pentru că avem foarte multe. Și bugetul nostru e utilizat în totalitate. În încheiere, aș vrea să revin Aș vrea să revin la întrebarea domnului Ertug. Ați spus că e foarte important pentru dumneavoastră. Cred că nu trebuie să subestimăm munca dumneavoastră, pentru că regulamentul TNT este atât de modern încât deja alocăm foarte mulți bani pentru combustibil fosil, pentru modernizarea uh, unei părți mari a rețelei, a inovării, încă de pe acum. Avem un articol referitor la inovare, avem un articol referitor la combustibilii inovatori, transportul urban și așa mai departe, acesta face parte din legislația adoptată de Consiliu, Parlament și Comisie. Deja am cheltuit jumătate de miliard pe inovare și combustibile alternativi. Comisia lucrează la diferitele pachete de mobilitate, unul a venit în vară, al doilea va urma în, spre sfârșitul anului, poate că în noiembrie, și până atunci Comisia va mai propune acțiuni suplimentare în acest domeniu care au fost deja subliniate în primul pachet de mobilitate și una ar fi punerea la dispoziție de fonduri suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii de uh, combustibili alternativi, ca să nu mai avem aceeași problemă de tip uh, oul sau găina. Nu sunt destule automobile electrice pentru că nu sunt destule stații de încărcare și așa mai departe și la cele pe GPL, pe GNL și așa mai departe. Instrumentul TENTE există, Bugetul mie a folosit deja jumătate din banii pentru inovare și e posibil să se folosească și mai multe fonduri în această perioadă, fără să mai așteptăm următorul buget. Cred că este un lucru foarte transparent în raportarea noastră și cred că nu trebuie să uitați acest lucru, dat fiind cât de importantă este această discuție. Mulțumesc foarte mult pentru timpul alocat și sper că e util ce v-am spus. Domnule Reuters, Herald, dacă îmi dai voie. Mulțumim pentru cooperare, ne face întotdeauna plăcere să vă ascultăm și ne place foarte mult că sunteți așa de disponibili să veniți la noi. Peste 10 zile ne întâlnim la Tallinn și vom face o echipă bună pentru a face progres, pentru a fi ambițioși și pentru a fi constructivi, pentru că asta vrem să facem în transporturi în Europa. Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Dragi colegi, iată că am încheiat ședința, dar rămân coordonatorii. Ne vedem, domnilor coordonatori, la 11 și 5 minute în aceeași sală, iar cu restul membrilor ne vom revedea pe 7 septembrie la ora 9 dimineața. Mulțumesc și domnilor coordonatori, ne revedem în aceeași sală la 11 și 5 minute. Mulțumim, domnule Reuters, pentru tot ceea ce ați avut de spus.